Președintă. Bună ziua, dragi colege și colegi! Se reia ședința. Din partea grupului S și D,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 Gardia Saval Rubial, referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. Din câte văd, doamna Holmeier nu este încă în sală, așa că propun să începem cu doamna Gardia Sabal Rubial. Însă, înainte de a deschide dezbaterea, doresc să vă informez că în ceea ce privește intervențiile spontane și intervențiile în baza cartonașelor albastre, cât și uh, se pot folosi pentru ambele atât sistemul tradițional cât și sistemul electronic. Vreau să vă rog uh, tocmai în această idee să aveți cartela de vot tot timpul la dumneavoastră. Dacă doriți uh, o intervenție spontană, puteți să vă anunțați de îndată, nu e necesar să așteptați până la sfârșitul discuției. Dau acum cuvântul doamnei coraportor Gardia Sabal Rubial. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Mâine vom vota un uh, buget de 171 de miliarde de euro. Poate că părea mult, dar este doar 1% din uh, bogăția Europei. Este un buget care permite finanțarea politicilor europene pe care le-am decis cu toții, um, care după lectura Parlamentului European vor fi consolidate. Acelea pe care le considerăm uh, prioritare, cu 3 miliarde de euro mai precis, pentru că acesta este maximul pe care ne permite acest cadru financiar um, foarte strâmt. Aproape 2 miliarde vor fi folosite pentru schimbările climatice, ceea ce arată că uh, această instituție, Parlamentul European, s-a angajat uh, să facă față uneia dintre cele mai mari provocări cu care ne um, uh, confruntăm. Am consolidat toate liniile bugetare legate de schimbările climatice. Vom oferi uh, sprijin infrastructurii, uh, vom uh, stimula um, cercetarea pentru tehnologiile pentru viitor, vom insista pe decarbonizare. Am avut ca prioritate promovarea programelor care sunt menite să oprească schimbările climatice. Încă o dată cerem menținerea programului de garanție pentru tineret pe care considerăm că Uh, trebuie să le finanțăm din fonduri europene și de asemenea vrem să îmbunătățim uh, programul Erasmus ca să poată profita de el uh, studenții europeni. Nu am uitat agricultorii și crescătorii de animale, pentru că ei sunt victimele unor tarife pe care încercăm să le atenuăm dacă va fi necesar prin bugetul european. Desigur, vom continua să solicităm mai mult sprijin pentru primirea refugiaților pe teritoriul european, dar și pentru țările care, în ciuda situației delicate în care se găsesc ne dau zilnic un exemplu de solidaritate primind refugiați acum sau primind refugiați de 70 de ani, cum este cazul Palestinei. Um, vrem să sprijinim uh, în, altul, în Comisariatul ONU pentru uh, refugiați. Vrem să creăm o Europa modernă care să aibă un impact real asupra vieții cetățenilor europeni, însă ca raportor uh, Vreau să profit de acest timp de vorbire pentru a um, valoriza uh, eforturile noastre, pentru că toate politicile pe care le punem în mișcare de la nivel european nu se fac doar mulțumită muncii Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Construcția europeană are atât de multe instituții care reprezintă aliați cheie pentru ca toate politicile să fie planificate cu rigoare, cu control și ținând cont de toate de opiniile tuturor sectoarelor. De aceea este esențial ca toate instituțiile să aibă mijloacele umane, financiare și nu numai necesare. Pentru că nu um, nu um, reducerea bugetelor acestor instituții reprezintă un exemplu de bună gestiune. Primăriile din regiunile noastre apără instituțiile mm, și interesele europene. Avem nevoie de un comitet economic și social care să fie implicat pentru că organizațiile lucrătorilor și patronale să poată examina în continuare politicile Europei din punct de vedere economic și social. Avem nevoie de o curte de justiție europeană care să fie agilă și uh, eficientă, pentru că el garantează statul de drept european. Are sarcina de a interpreta legislația europeană, de a avea